Can you take your seats? Vă rog să vă așezați ca să putem să ne începem sesiunea de vot. Știu că ora de începere este mai timpurie, din multe motive, din eficiență, zicem noi. Dacă sunteți pregătiți și dacă ați introdus cartela în aparat, Putem începe votul. Votăm întâi, întâi avizul cu privire la mobilizarea Fondului de ajustare la globalizare pentru Air France. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. And the vote is now closed. Am închis votul și se adoptă cu 29 de voturi pentru și unul împotrivă. împotrivă. Cea de-a doua adresă referitoare la asistența tehnică. E vorba de o solicitare de răspuns oral. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă 32 de voturi pentru, unul împotrivă. Acum Uh, next vote is on uh, the oral question. Uh, urmează întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la condițiile de lucru și munca precară. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 2. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 21 la 16. The final vote on uh, the draft oral question as amended and the vote Vot final. Pe documentul final modificat am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă cu 37 de voturi pentru și niciunul împotrivă. Don't I have a vote in this? Thank you. Um, uh, we vote on Mr. Becker's report. Vom vota acum raportul domnului Becker. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru împotrivă, Abțineți. se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la amendamentul 37, am deschis votul. And the vote is now closed. Am închis votul și se adoptă. 22 de voturi pentru, 18 împotrivă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79, vot pe părți.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 17 pentru, împotrivă, N-am văzut nicio reacție. Din nou, pentru 17. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 109. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 110. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 8. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente, compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, Amendamentul 20 se corectează președinta pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendament 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. La 27 am deschis votul. Și am închis votul. Se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 30 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Și acum votăm avizul modificat. Am deschis votul. Am închis votul. 40 de voturi pentru, 3 împotrivă. Se adoptă. Trecem acum mai departe Then we proceed to the hearing. Vom începe acum audierea cu privire la condițiile de lucru transparente și previzibile în Uniunea Europeană. În primul rând, aș dori să le urez bun venit participanților, mai ales experților care își vor împărtăși perspectivele și cunoștințele cu noi în această audiere. Din nefericire, doamna Casas Bamond nu mai poate să ni se alăture astăzi din motive personale care nu au putut fi prevăzute. Din păcate, nici domnul dr. Marek Benio nu poate să vină din cauza grevei piloților. Am avut câteva astfel de greve în ultimele zile. La sfârșitul anului trecut, Comisia a venit cu propunerea sa referitoare la condițiile de lucru transparente și previzibile în Uniunea Europeană. Provocările care se pun sunt uh, referitoare la consultarea publică în ceea ce privește pilonul pentru drepturi sociale și modificarea directivei 91, actualizarea acesteia, pentru a ține cont de ultimele evoluții de pe piața muncii. Lucrul acesta a fost uh, subliniat și în rezoluția Parlamentului din ianuarie 2017 cu privire la pilonul pentru drepturile sociale și apoi și în rezoluția din iulie 2017 legată de munca precară. Noi am făcut apel la Comisie să revizuiască Directiva 91 pentru a ține cont de noile tipuri de muncă. Directiva propusă urmează să înlocuiască directiva cu privire la declarația scrisă, adică 91.533, și să Uh, prevadă noi drepturi minime pentru lucrători. Se propune chiar uh, o definiție a termenului lucrător pe baza uh, jurisprudenței curții de justiție. Ne vom folosi de această audiere în lucrările noastre legate de, de ultima propunere de directivă. După cum știți, uh, această directivă are o importanță foarte mare Raportor este domnul Calvet Chambon și membrii comisiei noastre, împreună cu raportorul, s-au pregătit pentru, acest, pentru această reuniune și pentru această propunere. Așadar, îi voi prezenta acum pe vorbitorii noștri. Primul este domnul dr. Rolf Gleisner, director pentru politici sociale și de sănătate de la Camera Federală Austriacă pentru Economie. Domnul Gleisner, vă voi propune acum, vă voi da acum cuvântul pre pentru prezentarea dumneavoastră. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a fi aici Uh, prezentarea mea e în engleză, dar eu voi vorbi în germană. Uh, ich gehe vor nach Artikeln äh, der Richtlinie. Voi uh, trata fiecare articol în parte din propunerea de directivă. În primul și în primul rând, propunerea nu are nimic de a face cu directiva privind declarația scrisă pe care ar trebui să o, o înlocuiască, începând cu domeniul de aplicare. Sunt uh, incluse aici și relațiile contractuale pe termen scurt. Mă gândesc aici la locurile de muncă din domeniul hotelier, uh, din domeniul restaurației, uh, mă gândesc la munca intermitentă. Ei bine, toate aceste tipuri de muncă sunt incluse în domeniul de aplicare a acestei noi propuneri, mi se pare că domeniul de aplicare este disproporționat și tocmai de aceea considerăm că relațiile contractuale mai scurte de o lună ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare a acestui act legislativ. Trec acum la un punct absolut esențial și anume conceptul de lucrător. Se procedează la o modificare a paradigmei în această propunere. Pentru prima dată avem o definiție europeană a lucrătorului. Până în momentul de față, directivele preluau definițiile naționale ale conceptului. Lucrul acesta este foarte important pentru noi. În Austria nu avem o diferență cât se poate declară între freelancer și lucrători. Prin urmare, această uh, definiție europeană este o problemă pentru noi se, argumentul în favoarea acestei definiții este legat de creșterea, așa zis, a numărului de locuri de muncă nestandardizate. Dar există o serie de studii care dovedesc exact contrariul. Și lucrul acesta este foarte important, pentru că de aici această decizie a Comisiei Europene. Se face referire și la jurisprudența CEJ, ei bine, din punctul nostru de vedere, uh, deciziile CEJ nu sunt uh, neapărat uh, cele potrivite. Una dintre deciziile menționate se referă la dreptul lucrătorilor și una din, cealaltă, dintre, cealaltă decizie se referă la un individ care era asemănat, echivalat unui lucrător. Deci nu considerăm că aceste decizii ale CEJ sunt neapărat aplicabile în context. Din punctul de vedere al Austriei, definiția de aici este mult mai largă decât definiția națională a lucrătorului. În Austria, lucrătorul este întotdeauna uh, legat de numărul de ore de lucru, de uh, tipurile de contracte încheiate cu angajatorii. Deci lucrători sau freelancerii nu sunt considerați a fi lucrători în Austria. Și pun uh, accent pe, pe lucrul acesta, pentru că uh, definiția freelancer, uh, freelancerului, adică persoanei independente, este aproape uh, Uh, similară cu uh, uh, definiția lucrătorului, însă definiția europeană propusă nu acoperă și lucrătorii independenți. Deci, iată, ar fi o mare problemă pentru legislația Austriei. Trec acum la obligațiile de informare. Acestea sunt lărgite vă atrag atenția doar asupra unor probleme care ar putea apărea. Spre exemplu, pe viitor um, trebuie să se ofere informații cu privire la încetarea contractului de muncă. Adeseori uh, aceste informații uh, fac obiectul unor reguli diferite. Există diferite reguli care se aplică persoanelor cu handicap, persoanelor în vârstă, etc. Deci lucrurile s-ar complica foarte, foarte tare. Uh, de asemenea, trebuie să se uh, ofere informații cu privire la orele de lucru, zilele de lucru, etc., uh, informații cu privire la contractele în care nu se menționează numărul de ore. Ei bine, așa ceva nu avem în Austria. Voi reveni însă asupra conceptului. Acest lucru, aceste informații sunt incluse în articolul 3. În articolul 4 avem uh, uh, problematica primei uh, zile de lucru în care trebuie să fie oferite informații. Ei bine, Într-adevăr, informațiile generale sunt oferite lucrătorului la începutul relației contractuale, dar de da- detaliile acestei uh, relații contractuale, în mod normal, sunt tratate în, primel, în primele săptămâni de muncă. Prin urmare, uh, iată, uh, noi considerăm că această obligație de informare este mult prea restrictivă. Noi considerăm că măcar o lună de zile ar trebui să fie pusă la dispoziția angajatorului pentru a respecta aceste obligații de informare. Trec la articolul 8, uh, ocuparea în paralel. Aici ar trebui să ținem cont măcar de faptul că angajatorul este obligat să respecte o, uh, numărul de ore de muncă stabilit. Uh, Uh, și uh, tocmai de aceea, în cazul uh, ocupării în paralel sau locurilor de muncă în, în paralel, angajatorul trebuie să fie informat în legătură cu numărul de, lucru, de ore de lucru de care se achită angajatul într-un alt loc. Și acum trec la articolul 9, care se referă tocmai la acele contracte în care nu se menționează numărul de ore, un concept care nu există în legislația austriacă. Nemenționarea orelor de referință uh, ar fi uh, contrară legislației uh, austriece. De ce? Pentru că orele suplimentare sunt normale în Austria, iar în cazul în care orele de referință nu sunt uh, incluse în domeniul de aplicare a acestei, uh, acestei directive, dintr-o dată flexibilitatea muncii în Austria ar fi uh, puternic restricționată. Uh, spre exemplu, dacă lucrez uh, până seara târziu și fac ore suplimentare, ei bine, nemenționarea acestor ore de referință îmi, uh, mă face să fiu în ilegalitate. După aceea trec la articolul 10, care este problematic din punctul nostru de vedere. De ce? Pentru că conceptele previzibil uh, și mai sigur uh, sunt uh, neclare. Se prea poate ca companiile să fie obligate să, să, să justifice adeseori. Și trec mai departe acum. Trec la articolul 11. Este vorba aici despre formare. Eu nu înțeleg uh, conceptul acesta de uh, gratuitate. Să înțeleg că angajatorul, angajatul nu trebuie să plătească pentru formare sau că are dreptul la un salariu în timpul cursului de formare. Bine, sunt două concepte complet diferite. În Austria, angajatul plătește cursul de formare, dar uh, după aceea uh, poate să pretindă un loc de muncă. În cazul în care nu acceptă însă respectivul loc de muncă, el este obligat să ramburseze costul, uh, este obligat să primească înapoi sau are dreptul să primească înapoi uh, suma achitată. Ei bine, nu înțeleg uh, cum anume arată de fapt acest articol sau ce anume vrea acest articol 11. După aceea, după aceea articolul 12 până la urmă permite niște devieri de la acordurile colective de muncă. Ar fi important ca acest articol să includă și uh, acordurile colective de muncă deja în vigoare, nu doar cele nouă. Lucrul acesta este foarte important pentru Austria, pentru că uh, acolo avem o mulțime de astfel de actori între uh, o, o grămadă de astfel de, de contracte colective de muncă între entitatea pe care o re, reprezint și sindicatele uh, active. Uh, după aceea, în articolul 13, uh, se spune că toate uh, companiile trebuie să aplice această uh, directivă. Ei bine, așa ceva mi se pare problematic. De ce? Pentru că directiva trebuie să se aplice și în cazul uh, contractelor deja încheiate, nu doar în cazul noilor acorduri colective de muncă. Deci, din punctul nostru de vedere, acest articol uh, pur și simplu limitează autonomia partenerilor sociali și, de asemenea, aduce atingere uh, acordurilor deja în vigoare. Și voi reveni asupra subiectului. Articolul 14 vine cu noi uh, instrumente sau paradigme. Uh, vorbim aici despre o întoarcere a sacinei probei. E bine, lucrul acesta poate fi grav. Dacă o companie nu oferă anumite informații, indiferent de motivele pentru coasta, asta, uh, nu, nu mai există niciun fel de perioadă de probă sau uh, nu mai există vreun, uh, vreun uh, alt, vreo altă metodă de de tragere la răspunderea eventual a lucrătorului. Deci mie mi se pare că așa ceva este o inversare a sacinei probei. Da, sancțiunile sunt importante, dar uh, ele nu trebuie să fie luate din o grada statelor membre. Statele membre trebuie să fie cele care decidă nivelul acestor sancțiuni. În uh, Austria avem contracte colective de muncă, toate, toate sindicatele participă la entitatea pe care o reprezint și, prin urmare, uh, siguranța lucrătorilor este absolut garantată. După aceea trec, aproape, uh, trec la articolul 17. Avem aici o protecție împotriva concedierilor. Nouă ni se pare că aici temeiul juridic din uh, Tratatul Uniunii Europene este, este nu tocmai clar. Vorbim aici despre un temei juridic care implică unanimitatea. Uh, aceste, acest articol aduce atingere tuturor partenerilor sociali. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că, uh, conform acestui articol, concedierile ar trebui să fie interzise, dar în în Austria trebuie să știți că lucrătorii au dreptul să dea în judecată compania care i-a concediat. Dacă concedierea este din start interzisă, atunci iată instrumentul pe care îl oferim noi lucrătorilor noștri și care funcționează foarte bine ar deveni de domeniul trecutului. Articolul 21 a fost deja atins de către mine. Acest artic, această directivă ar trebui să se aplice și în cazul noilor contracte. Este o idee problematică din punctul nostru de vedere. În Austria am îmbunătățit o serie de prevederi contractuale și asta prin intermediul noilor contracte încheiate. De ce? Pentru că am considerat că noile Uh, contracte colective trebuie într-adevăr să intre într-un nou secol, dar în același timp am recunoscut și uh, efectele pozitive ale fostelor sau vechilor acorduri colective de muncă. Și acum ajung la concluzie. Avem aici, uh, în această propunere de directivă, o, o serie de noi drepturi și o serie de prevederi de punere în aplicare care schimbă natura directivei. Uh, Uh, textul conține o serie de noi paradigme, reprezintă o, o implicare masivă în dreptul național, de exemplu, definiția lucrătorului, încheierea relației uh, de angajare. Ei bine, acestea sunt aspectele cele mai importante din, această, din acest uh, termen de directivă, din această propunere de directivă. Nici nu vreau să-mi imaginez ce se va întâmpla în momentul în care această definiție uh, unitară va călca în picioare definițiile conceptului de lucrător Uh, care sunt valabile la nivel național. Și, în plus, ni se pare că obiectivele refit sunt uh, și ele călcate în uh, picioare de această propunere legislativă, pentru că această propunere nu scade nici pe departe povara administrativă și nu sporește nici pe departe transparența. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, you had reached. Mulțumesc că ați ajuns la sfârșit, la sfârșitul prezentării. Vă mulțumesc pentru prezentare foarte interesantă. Acum îi dau cuvântul domnului Nils Trampe, care este președintele uh, Business Europe, uh, grupul de lucru pentru relațiile de lucru. Da, vă mulțumesc. Cu această directivă poate am, vom avea un, nevoie de un timp mai lung decât 3 minute. Dacă citim uh, declarația explicativă a Comisiei Europene, avem impresia că aceste noi modalități de muncă sunt noi posibilități uh, Eh, care afectează doar câțiva, eh, însă îi va afecta pe toți, nu neapărat doar pe angajații cu eh, salariu mm, ridicat. Și că poate companiile nu vor dori să angajeze uh, oameni calificați și uh, vor pre- prefera să intre în contracte cu platforme. Să poate că nu acesta ar trebui să fie intenția directivei. Înainte de a intra în detaliile propunerii, un fundal în legătură cu Business Europe. Noi uh, reprezentăm milioane de companii care angajează oameni, deci nu uh, reprezentăm platforme, ci companii care angajează oameni și, prin urmare, suntem în concurență deseori cu aceste noi uh, modalități de muncă și noi vrem să ne asigurăm că există un teren concurențial egal în acest domeniu. Suntem de acord de asemenea că trebuie să existe egalitate între angajator și angajat în ceea ce privește uh, relația de muncă. De aceea am uh, susținut chiar și în 1991 directiva pe care este revizuită acum. Și suntem de acord că uh, companiile trebuie să uh, aibă grijă de angajații lor. Uh, există o necesitate acum de a moderniza această directivă din 1991, deci este dinainte să existe măcar internetul, pentru a vă da o idee în legătură cu data de la care datează această directivă. Înainte de a-mi exprima opinia în legătură cu propunerile comisiei, uh, poate că vă gândiți uh, voi spune dacă sunt așa de deștepți și știu ei ce să ce ar trebui să fie propunerea comisiei, deci au negociat direct. Uh, uh, comisia a folosit 2 ani pentru o analiză, uh, după aceea a trebuit să așteptăm încă un an. A existat o consultare de doar șase săptămâni. Am susținut, am cerut o perioadă de aprofundare. Comisia nu a susținut această cerere, ceea ce ne-a lăsat doar o lună și câteva zile pentru negocieri. Deci noi am fost foarte dispuși să negociem, însă nu am avut nicio șansă de negociere dacă azi, da, datorită acestor constrângeri de timp. Nu am, uh, nu, avem, nu am foarte mult timp la dispoziție Uh, spun doar că există motive bune pentru care aceste decizii trebuie să luat, fie luate de către politicieni și de către partenerii sociali. Piața de muncă se dezvoltă constant. Niciunul dintre noi nu poate să anticipeze uh, piața care va exista în 5-10 ani. Și de aceea politicienii și partenerii sociali trebuie să uh, decidă care vor fi acest, acești parametri. Nu suntem de acord cu propunerea comisiei din același motiv pen, pentru care uh, considerăm că un angajat trebuie să știe cine este angajatorul său. Nu pot să existe mai multe posibilități și de aceea nu putem susține propunerea comisiei în acest sens. Dacă avem dubii în situația națională și dacă suntem de acord cu propunerea Comisiei că dacă există dubii, se poate stabili uh, angajatorul, însă nu putem accepta uh, noțiunea de angajator indirect. După aceea, partea de informații am adăugat că pentru angajat nu este așa de important dreptul la formare ceea ce obții prin formare este mult mai uh, uh, valoros decât dreptul la formare. Trebuie să uh, se, ca angajatul să se informeze în legătură cu politica de formare a companiei, ceea ce există, care se aplică tuturor din companie, inclusiv noilor angajați. În ceea ce privește programul de lucru, Comisia propune să uh, se facă o diviziune între lucrătorii care au munca previzibilă și cei care au neprevizibile. Este o noțiune total, total nouă, nu există un concept în lege și nu funcționează în realitate. Cum poți să spui că ești un uh, lucrător care ai o muncă previzibilă sau neprevizibilă? Nu știu, nu cunosc răspunsul și nici altcineva nu a putut să mi-l explice. Ceea ce sugerăm pentru claritate este să uh, se aplice ceea ce există în directiva actuală, să stabilim o zi, o zi normală de lucru, o săptămână normală de lucru și după aceea să um, uh, existe excepții pentru uh, depășirea acestor norme. Acesta ar fi un element nou care ar putea să fie luat în vedere în această directivă, însă fără neclaritate juridică. Uh, drepturile minime. Uh, uh, angajarea în paralel. Aici, din nou, pentru companii este extrem de important ca persoanele cheie, de exemplu tehnicienii IT, poate să fie foarte costisitor să aibă un tehnician IT deci oamenii angajați ca tehnicieni IT au de obicei, de obicei și alt angajator uh, și, și dacă există o problemă în sistemul lor, atunci apare o problemă. Deci uh, acest lucru ar putea să uh, Uh, forțeze companiile să aibă un contract de servicii pentru asemenea cazuri. Însă este vorba despre, despre oameni cu calificare înaltă, cu care sunt plătiți bine și nu uh, aceștia sunt plătiți de companie foarte bine pentru a fi disponibili da, în caz de criză informatică. Comisia spune Eh, doar că în cazul secretului de afaceri eh, oamenii pot să fie împiedicați să aibă un al doilea loc de muncă. Aici eh, lipsește însă un element pe care, elementul pe care l-am menționat. În legătură cu standardele minime de muncă, Comisia le aplică din nou muncii previzibile și non-previzibile. Din nou, Până la urmă este vorba de persoane cu calificare înaltă și care uh, lucrează în uh, situații impredictibile. Bineînțeles, există anumite categorii care nu cunosc cantitatea de muncă, însă dacă ne uităm uh, de fapt despre cine este vorba, este vorba de persoane bine plătite și cu calificare înaltă. Eh, și eh, există și perioada de eh, preaviz. Există reglementări în ceea ce privește primele, în ceea ce privește orele suplimentare. Propunerea comisiei nu face față realității reale cu care se confruntă companiile. Ce este o perioadă de preaviz rezonabilă? Acesta nu este un concept uh, legal și juridic uh, transparent. Nimeni nu ar ști cum uh, să definească acest lucru. În ceea ce privește șomajul, aici nu înțelegem, pentru că deja există deja trei directive care reglementează și dă, dau posibilități uh, de a avea alte forme de angajare. Există dire... aceste directive au uh, dispoziții foarte complete, clare în legătură cu aceste forme de muncă pentru a promova tranziția către alte forme de ocupare. Comisia nu spune că acestea uh, ar trebui să se aplice altor forme de muncă nereglementate de directivele existente. De asemenea, există și acorduri cu partenerii sociali. Deci, prin propunerea uh, de directivă, Comisia se uh, implică în uh, acordurile sociale deja existente. În ceea ce privește formarea, considerăm că Acolo unde există obligația de a acorda formare este în temele de sănătate și siguranță. În ceea ce vește convențiile colective, domnul dr. Gleisner deja a menționat acest lucru. Se spune că se dorește respectarea acordurilor cu partenerii sociali la nivel național și că uh, contractele pot, trebuie să respecte prevederile globale. Însă nu înțelegem de ce Comisia se diferă de directivele uh, existente și limitează domeniul de aplicare al partenerilor sociali. Spune că doar în anumite situații se pot aplica uh, acordurile colective în locul directivei. Uh, prevederile directivelor pe care le menționez sunt orizontabile și se aplică tuturor. Și același lucru este valabil într-o serie de state membre. Deci, eh, aceste lucruri ar trebui schimbate de asemenea în propunerea Comisiei. De asemenea, la articolul 13, conformitatea, după cum eh, a menționat, a eh, menționat domnul Kreisner, Aș adăuga doar că nu înțelegem pentru că mult din ceea ce se află în uh, drepturile minime ar avea un efect pentru angajații cu altă calificare și bine plătiți. Deci nu înțelegem de ce aceștia au nevoie de uh, protecții speciale. Aceasta, acestea au fost ideile pe care am dorit să le exprim. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Vipke Varnec, consilier juridic la ETUC. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu voi parcurge articol cu articol această propunere de directivă aș pune accentul pe anumite puncte care ni se par importante. În primul rând, ETUC salută actualizarea acestei directive, salută și obiectivul global de a acorda drepturi în conformitate cu pilonul drepturilor sociale europene și pentru noi este crucial uh, ca în această actualizare a directivei să uh, arătăm că drepturile pot să devină concrete pentru lucrători. Deci, uh, pentru noi este important și, bineînțeles, depindem de dumneavoastră ca toate aceste lucruri să devină realitate înainte de următoarele alegeri pentru ca lucrătorii să vadă, într-adevăr, o diferență. Obiectivul stabilit de către propunerea Comisiei este protecția lucrătorilor și pentru noi mai sunt nevoie de modificări semnificative pentru a atinge obiectivul respectiv. Asta în special pentru lucrătorii vulnerabili în uh, relații de muncă atipice și vulnerabile. Și de aceea nu prea sunt de acord cu tine, Nils, că această directivă este uh, în special pentru uh, muncitorii cu calificări înalte. Uh, însă noi vedem că există lacune și considerăm că dacă acestea sunt lăsate nemodificate, vor permite angajatorilor să uh, își eludeze obligațiile și vor lăsa uh, lucrătorii fără protecția de care au nevoie. Atâta timp cât un angajator a pus condițiile de lucru în scris uh, și a informat angajatul, uh, este în linie cu directiva. Unde apare însă protecția? Uh, Aici cred că avem nevoie de ajutorul Parlamentului pentru a face ca acest text să fie mult mai util. Uh, susținem extinderea domeniului de aplicare al directivei, deci um, trecerea de la angajat la lucrător este o um, schimbare importantă. În ceea ce privește definiția, bineînțeles avem o definiție care să protejeze uh, suficient, un suficient număr de oameni. Știm cu toții că avem state membre diferite cu diverse abordări și soluții și că trebuie să ținem cont de acest lucru. Sunt unele state membre care folosesc criterii și altele care folosesc uh, definiții naționale. Și cred că pentru noi ar fi foarte important să vedem în ce direcție va merge Parlamentul. Avem o problemă cu cuvintele uh, sub direcția, în direcția respectivă, pentru că considerăm că această directivă trebuie să fie inviolabilă uh, în contextul schimbărilor viitoare. Poate în ca reacție la ceea ce s-a spus uh, de antevorbitori, pentru noi, excepțiile care persistă și sunt de acord că pot să existe și altele, uh, trebuie să fie eliminate. V-ați referit la pachetul de informații, de la calendar. Pentru noi este foarte clar uh, acest lucru trebuie să fie anterior relației de angajare și pentru mine este foarte greu de înțeles ca, ca acum când facem aproape totul digital, de ce angajatorii au nevoie de patru săptămâni, săptămâni să transmită condițiile de angajare pe hârtie. Mă gândesc aici și la IMM-uri ca angajator de obicei nu angajezi pe cineva um, fără să fie foarte clare condițiile de angajare. Noi la ETUC, bineînțeles, sperăm să vedem o, o, să vrem o interdicție la nivel european a contractelor cu timp de lucru zero, pentru că considerăm că asemenea contracte precare și flexibile nu ar trebui să fie un model de afaceri protejat în Europa ajungem la partea legată de predictibilitate, articolul 9, care pentru noi este extrem de important, pentru că considerăm că trebuie să introducem limite programului de muncă ce se extind peste șapte zile sau o perioadă de 24 de ore. Și aici avem nevoie de claritate care nu există. Care este programul de lucru? care, există orele de referință. Uh, cu toții citim textul în mod diferit. Uh, ați făcut referire și la o perioadă de preaviz rezonabilă. Ideea noastră pentru claritate juridică ar fi de ce să nu discutăm acest lucru cu partenerii sociali. Nu cumva acolo ar fi uh, nivelul potrivit pentru negociere. Atunci când mă refer la faptul că chestiunea muncitorilor vulnerabili este crucială pentru noi. Noi considerăm că articolul 9, munca foarte flexibilă, trebuie să fie trebuie să devină foarte costisitoare, să nu se dea niciun fel de stimulent angajatorilor pentru a utiliza aceste modele. De ce să nu uh, uh introducem o uh, plată mai mare pentru orele suplimentare și peste o, o perioadă de trei luni ca aceste ore să devină orele garantate de contract. Una dintre ideile noastre ar fi dacă s-a dat preaviz unui lucrător, dacă vine la lucru și este trimis la lucru la acasă sau trimis acasă mai devreme, lucrătorul trebuie să fie plătit pentru uh, perioada de lucru pentru care a fost chemat. O altă idee este tranziția către o, un mediu de angajare mai sigur. Și aici, articolul 10, considerăm că textul nu este suficient de puternic. Pentru noi, uh, avem doar o singură solicitare. Un lucrător poate să ceară orice de la angajatorul său, deci Trebuie să există dreptul de a avea o condiție de angajare mai sigure. Și angajatorul trebuie să ia în considerare acest lucru și refuzul să fie bazat doar pe motive obiective, bazate pe uh, date concrete. Dacă ne uităm la articolele de punere în aplicare, avem un, o părere pozitivă, însă un, o problemă pentru noi este prezumția juridică. Aceasta ar trebui să fie obligatorie și nu o opțiune pentru statele membre de alegere între pentru statele membre, pentru că doar o siguranță juridică poate să-i ajute pe lucrători. Pentru noi este un proiect foarte bun, dar cu modificări. Ar, sperăm că va acorda condiții semnificativ mai bune pentru lucrători și uh, ne dorim uh, să se întâmple în timpul mandatului actual. Vă mulțumesc, doamna Aneche. Îi dau cuvântul acum raportorului și raportorilor din umbră, începând cu domnul Calve Chambon și cu raportorii din umbră. Două minute fiecare. Aveți cuvântul. Thank you, Marita, thank you, Madam Chairwoman. Mulțumesc, Marita. Mulțumesc, doamnă președinte. Ar fi mai ușor să închei uh, un acord de pace între Israel și Iran decât să uh, fac pace între invitații noștri. Bine, nu, Vreau neapărat să reacționez la absolut toate cele ce au fost spuse, dar cred că există totuși o mulțime de lucruri uh, menționate de ambele părți și care sunt de bun simț până la urmă. Și acum să vă dau câteva exemple, nu-i așa? În ceea ce privește vechea directivă aceasta nu va fi uh, atacată sau călcată în picioare de această propunere legislativă. După aceea, da, aveți dreptate, unele lucruri ar putea să fie obligatorii, altele nu. Da? N-are rost să intru în detalii. Important este însă să înțelegem cu toții că în acest context dificil cu care se confruntă cetățenii europeni, uh, încercăm să adaptăm niște drepturi normale la informare uh, și uh, încercăm să aducem un nivel de previzibilitate uh, pentru lucrătorii europeni. Mi se pare că aceste deziderate nu pot să fie contrazise. Dar, într-adevăr, recunosc, să merge mai departe decât vechea definiție a conceptului de angajat. Și acum apropiu de final. Ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că, indiferent de ceea ce ar, s-ar considera la nivel național, că înseamnă uh, Uh, contractul de muncă, atâta timp cât există un o, un, o relație de dependență între un angajat și un angajator, atâta timp cât un om este plătit pentru a face ceva de către altcineva, ei bine, acel prim om are dreptul să fie informat în legătură cu ceea ce se așteaptă de la el. Deci mi se pare că, până la urmă, aceasta este ideea de la care nu trebuie să ne abatem și cred că pe baza unor negocieri am putea ajunge la o soluție bună. Mulțumesc. Urmează domnul Denis Ratche. Da, domnul nu este în sală, așa că există vreo înlocuitoare. Ja chciałam wy wystąpić w moim imieniu. Nie, nie jestem uprawniona do tego, żeby występować w imieniu pana Radkę, także ja będę... Mulțumesc, spune doamna Vieca, Eu vreau să intervin în nume propriu, nu în numele cuiva. Bine, atunci trecem la domnul Javi Lopez. Aveți cuvântul. Eh. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am uh, urmărit cu mare atenție cele trei intervenții și ca raportor din umbră aș dori să vă pun o serie de întrebări și comentarii. Primul comentariu. Noi credem că este un punct de plecare bun pentru a discuta cu Comisia această propunere. De asemenea, considerăm că inițiativa este una bună, putem să uh, Uh, adoptăm un uh, nivel minim de drepturi și uh, că acest lucru este în domeniul de aplicare al instituțiilor. Acestea fiind spuse însă, în legătură cu subiectele discutate aici, în legătură cu definiția, Înțeleg dubiile care au fost explicate în legătură cu uh, această definiție, însă pe lângă defini- definiție, ceea ce ne preocupă pe noi sunt următoarele lucruri. Uh, acoperirea pe care o dă directiva, în al doilea rând certitudinea și securitatea de aplicare a acestei directive și după aceea capacitatea de aplicare a directivei lucru care, bineînțeles, are de-a, are de-a face cu definiția. Am auzit câteva comentarii ținând cont de faptul că uh, propunerea Comisiei transpune jurisprudența europeană în acest sens. Aș dori așadar să vă întreb cum considerați că trebuie să fie reglementate aceste contracte atipice. Este vorba de două fenomene care trebuie să fie reglementate deci și contractele cu timp de lucru zero și alte forme asemănătoare de lucru și în al doilea rând platformele. Au apărut dubii dacă aceste propunere, această propunere ar acoperi platformele sau nu. În ceea ce privește comentariile în legătură cu pachetul de informații și drepturile, am luat notă de comentarii și de dubii, însă noi dorim, considerăm că este o oportunitate de a face pași înainte în materie de oportunități. Mulțumesc, doamna McIntyre nu e prezentă. Atunci doamna Paloma López Bermejo, care nici ea nu e aici, din câte văd. Domnul Tomaș Meserici, nici el nu e aici. Doamna Laura Gea nu e prezentă. Doamna Joel Melea nu e nici ea. And, uh, uh, that being said, <clears throat> I'll go to Madam Atunci doamna Iașlovieca care a cerut cuvântul. Și apoi domnul Man. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru audierea de astăzi. De fiecare dată când ascultăm prezentările detaliate ale uh, experților, aflăm uh, noi și noi informații. Deci vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările de astăzi. Ați luat uh, propunerea articol cu articol și ne-ați explicat ce funcționează sau ce ar funcționa sau ce, ce n-ar putea funcționa în realitate. Deci, încă o dată, mulțumesc Acum, acestea fiind zise, dați-mi voie să vă spun că sunt uh, din nou și din nou uimită de poziția Comisiei Europene, care pare să uh, nu mai fie neapărat interesată de consultările acelea publice, care sunt absolut necesare, cel puțin în contextul dat. Uh, Lucrul acesta mă șochează. Ne vom confrunta în următorii 5-10 ani cu o mulțime de modificări. Piața muncii nu va mai arăta deloc așa cum arată în momentul de față. Vor apărea noi modele de afaceri, noi uh, modele de contracte de muncă din ce în ce mai mulți uh, oameni, iată, încep să vorbească despre cum anume ar trebui să procedăm pentru a, a ne adapta schimbărilor. Tot mai mulți oameni simpli vorbesc despre asta, dar noi uh, rămânem în bula noastră și nu, uh, nu atingem subiectul acesta. După aceea, una dintre vorbitoare vorbea despre uh, platforme. Vreau să vă întreb cum anume trebuie să procedăm, ce anume trebuie să face pentru a trata aceste noi forme de angajare în contextul economiei platformelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Man și mai apoi doamna Iongherius. Mulțumesc! La fel ca și Danuta, uh, vreau să spun că e e bine să avem de-a face cu, uh, cu experți care ne aduc atâta, ne dau atâta, atât de multe detalii din care putem învăța. Dar nu te spunea că există o serie de uh, diferențe între statele, statele membre și uh, că diferențele acestea uh, fac dificilă apropierea între noi. Dar tocmai acesta este sensul Uniunii Europene. Vrem să ne armonizăm unii cu ceilalți, dar fără a submina până la urmă puterea de decizie la nivel național. Da, armonizarea este necesară, dar dacă ea nu este posibilă, atunci ar fi greșit să spunem că prin intermediul unui act legislativ am putea elimina orice fel de problemă de administrare. După aceea, uh, partenerii sociali, din păcate aceștia nu sunt incluși în discuții în toate statele membre, nu putem decât regreta lucrul acesta, uneori nu sunt implicați nici măcar în discuțiile la nivel uh, european. Uh, chit că rolul acestora este absolut esențial. E important să le arătăm cetățenilor europeni că politica socială este uh, unul dintre dezideratele noastre uh, cele mai uh, importante și pentru a arăta cetățenilor că acordăm această importanță acestui subiect, haideți să discutăm tocmai despre eliminarea uh, locurilor de muncă precare. Haideți să discutăm despre acest subiect și împreună cu angajații. Există, din, uh, din păcate, în continuare condiții de muncă uh, dificile cu care se confruntă cetățenii europeni și ar fi o rușine să, să nu discutăm despre lucrul acesta. Bine, există multe a, aliniate și articole care pot să fie modificate și vom depune amendamente în acest sens. Spre exemplu, vom depune amendamente la aliniatul 8. Aliniatul 10 este de asemenea unul uh, foarte sensibil. Ideea este uh, aceea de a veni cu niște reglementări, niște dispoziții care să deschidă măcar un, uh, un coridor așa intermediar mediu care să fie acceptat de către toată lumea. După aceea, Perioada de preaviz uh, este un lucru esențial. Uh, nu putem să punem sub semnul, în, uh, sub semnul întrebării această, această perioadă de preaviz. Bineînțeles, e important să oferim importanța uh, pe care o merită acordurilor colective de muncă, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că acestea funcționează, că există o situație uh, echitabilă între toți lucrătorii, că salariile sunt echitabile și că pilonul social nu e așa o vorbă în vânt. Mulțumim, doamna Iongherius. Mulțumesc, doamnă președintă și mulțumiri și experților care au reușit să ajungă. E mare păcat că nu au reușit să vină ceilalți doi invitați, dar uh, eu vă mulțumesc pentru prezentările pe care le-am auzit. Sunt puțin derutată, poate puteți să mă ajutați în ceea ce privește definiția termenului de lucrător. Eu nu sunt jurist. Așa că poate de aia sunt nelămurită. Comisia a spus foarte clar că, prin această definiție, a, reușit, a dorit să respecte jurisprudența CEJ. Întrebarea mea este, cum se poate astfel ca propunerea să încalce legislația austriacă, pentru că și hotărârile CEJ ar trebui să producă efecte în statele membre, nu? De aia sunt nelămurită. Așadar, Comisia a mers dincolo de aplicarea hotărârilor CEJ în această propunere de directivă? Dacă nu, cum se poate să existe conflicte cu de exemplu, legea, legislația muncii din Austria. Și mai am o întrebare. Eu pun mare preț pe dialogul social, pe parteneriatele sociale și pe acordurile sociale și mă tristează faptul că nici acordurile în ceea ce privește sectorul, uh, anumite sectoare nu au fost transpuse în legislație. Dacă ați fi avut timp pentru un dialog social adecvat, îl întreb acum pe domnul uh, de la Business Europe, atunci, ce ați fi adăugat la conținut și cum ar putea profita de aceste lucruri um, lucrătorii cu contracte nesigure? Și acum doresc să întreb pe reprezentanta ETUC dacă ar fi satisfăcută de răspunsul pe care l-am primit de la Uh, de la reprezentantul Business Europe. Deci, ce ar fi fost uh, mai bine pentru dumneavoastră să fie inclus în directivă și ce ar schimba pentru lucrătorii din Europa? Uh, Mulțumesc. Domnul Trampe are cuvântul de la Business Europe. A, nu, îmi cer scuze, îi dau cuvântul raportorului de la CESE pe care trebuie să îl implicăm înainte de a da cuvântul uh, experților. Pentru că am și eu întrebări pentru aceștia. Domnule Balmle, aveți cuvântul. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Vreau să pornesc de la cele spuse de raportorul Parlamentului European. În ultimele luni am purtat o serie de discuții în cadrul CESE între grupul angajat ților și, anga- și grupul angajatorilor. Să știți că semănau discuțiile acestea cu negocierile de pace, da, până la urmă am reușit să ajungem la un text de compromis și iată, vă mulțumesc că mi a oferit posibilitatea de uh, a vorbi despre acest, de text, despre acest text de compromis. Am, uh, vom uh, lua o decizie finală asupra sa săptămâna viitoare la plenara noastră. Important uh, ar fi și din punctul nostru de vedere, așa cum spunea domnul Mann, ca aceste problematici să fie tratate în urm- prin intermediul discuțiilor între partenerii sociali. Dar aceste discuții nu sunt neapărat posibile peste tot în toate statele membre ale Uniunii Europene și tocmai de aceea uh, sprijinim ambițiile propunerii Comisiei Europene. După aceea, în ceea ce privește definiția lucrătorului, uh, și noi ne, ne temem că angajații platformelor nu sunt neapărat uh, acoperiți de această definiție. Definiția uh, propusă se referă la dependența financiară. Din păcate, angajații platformelor nu sunt neapărat uh, dependenți din punct de vedere financiar, dar uh, suportă alte forme de dependență și tocmai de aceea această definiție poate ar trebui să fie adaptată. În ceea ce privește obligațiile de informare, noi considerăm că în uh, era digitalizării astfel de informații ar putea să fie furnizate înainte de începerea contractului de angajare angajare. Și dacă nu e posibilă transmiterea acestor informații, atunci ar trebui să ne întrebăm de ce. Dar noi considerăm că și în cazul IMM-urilor și micro-întreprinderilor aceste informații, uh, informări ar fi posibile. Da, e drept, aceste, uh, uh, aceste micro-întreprinderi micro sau IMM-uri ar putea să dispună de mai multă flexibilitate decât celelalte comisii, decât celelalte comi Uh, companii, îmi cer scuze. După aceea, în ceea ce privește contractul în care nu se menționează numărul de ore, ei bine, așa ceva ar trebui să fie uh, interzis. Am uh, descoperit că astfel de contracte sunt posibile în uh, Germania. Uh, noul contract de co- coaliție însă și-a asumat uh, responsabilitatea de a limita, dacă nu chiar a anihila genul, acestor, uh, genul acesta de contracte. E foarte important ca așa ceva să se întâmple în întreaga Europa, pentru că ele implică o vulnerabilitate sporită pentru lucrători. De asemenea, considerăm că uh, lucrătorii trebuie să aibă, în cazul uh, lucrătorii vulnerabili, ar trebui să aibă dreptul de a-și căuta alte locuri de muncă și, dacă nu, ar trebui să aibă dreptul de a se, de a-și schimba locul de muncă în cadrul aceleiași companii, în cazul în care această schimbare de loc de muncă este posibilă. Bineînțeles, asta în context, contexte cât se poate de specifice, contexte de vulnerabilitate. Dar, bineînțeles, partenerii sociali trebuie permanent incluși în discuții. Considerăm că aceasta este calea cea mai potrivită. Vă mulțumesc! Comisie, dacă dorește să răspundă câtorva dintre chestiunile ridicate. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumiri și experților și eurodeputaților care au intervenit. După cum s-a mai spus, această propunere vine ca urmare a pilonului pentru drepturi sociale anunțat uh, anul trecut la Göteborg. Deci trebuie să fie citită împreună cu propunerea referitoare la echilibrul între viața profesională și viața familială și împreună cu recomandarea Comisiei privitoare la accesul, pentru, la, accesul la protecție socială. Deci acestea toate împreună asigură o protecție socială suficientă pentru persoanele liber profesioniste. După cum s-a observat, această propunere reprezintă un răspuns important, o reacție importantă la creșterea numărului de persoane care sunt um, care lucrează independent sau pentru uh, joburile non-standard s-a înregistrat o creștere a acestui fenomen, uh, de asemenea și o creștere a fenomenului contractelor pe termen foarte scurt și așa mai departe. Deci, pe scurt, um, Condițiile precare de muncă sunt în plină extindere. Așadar, Comisia a dorit să facă o propunere care să permită un echilibru între flexibilitatea pieței muncii, dar, să, dar și um, pentru a proteja persoanele vulnerabile uh, și pentru a proteja lucrătorii împotriva condițiilor de lucru precare. Uh, tocmai de aceea am dorit să extindem uh, câmpul de aplicare, trecând de la angajat la lucrător, acordând astfel mai multă protecție. Pentru că una dintre formele de condiții precare este să nu ai statut de angajat sau de lucrător. Așadar, am dorit în propunerea noastră să codificăm în lege noțiunea, noțiunea de lucrător, care a fost formulată de curte într-o hotărâre din 1986 și a fost folosită apoi în mai multe hotărâri ale sale în legislația, referitoare la legislația socială, mai ales pentru a stabili dacă o persoană din punct de vedere, activă din punct de vedere economic are statut de lucrător dacă este, de exemplu, uh, voluntar, dacă lucrează ca voluntar. Așadar, formularea din propunere este într-adevăr compatibilă cu felul în care statele membre și-au definit și ele lucrătorii și nu va atrage după sine nici o schimbare majoră a legislației naționale. Consecința va fi că directiva fiind transpusă, statele membre vor trebui să definească cine este acoperit de directivă și de noua legislație. Deci, lucrători intermitenți, um, lucrătorii casnici, persoanele care lucrează prin platforme, uh, statutul lor va trebui clarificat în legislația națională. Ideea din spatele acestei măsuri este să avem o directivă care va permite formarea unor noi tipuri de muncă și acoperirea implicită a lucrătorilor din care activează în aceste noi domenii sau în aceste noi joburi. Formarea unor noi tipuri de muncă și acoperirea implicită a lucrătorilor din care activează în aceste noi domenii sau în aceste noi joburi. Deci nu este dedicație specială pentru lucrătorii care lucrează prin platforme. Au fost făcute câteva observații. Deci nu este dedicație specială pentru lucrătorii care lucrează prin platforme. Au fost făcute câteva observații rolul lor, dar ne pare rău că nu s-a putut la nivel european ca cei doi parteneri sociali europeni să lanseze negocierile. Propunerea a respectat toate destul de greu să avem o bază de negociere în termenul prevăzut de tratat. Dar Comisia a făcut această propunere pentru că ea dorește să rezolve niște probleme care devin din ce în ce mai presante pe piața muncii până și să le adapteze sistemelor lor juridice. Ele pot și vor uh, uh face uh, standardele și mai puternice dacă doresc. Stabilește un prag minim de drepturi. În primul rând, pentru că tuturor lucrătorilor li se dă dreptul să primească informații actualizate cu privire la condițiile lor de lucru. Acest, uh, această măsură ni se pare cât se poate de firească, actualizate cu privire la condițiile lor de lucru. Acest, uh, această măsură ni se pare cât se poate de firească a lucru, raportului de muncă, se propun și noi drepturi materiale în capitolul al treilea, adică un standă, dar este important importantă pentru uh, protecția lucrătorilor, partenerilor naționali și sociali, pentru a conveni un set de drepturi diferite, modificate, prin care lucrătorii să fie reprezentiste angajator multiplu, însă e o tendință reală, vizibilă în relațiile de muncă, pentru că în viitor nu vom avea doar această relație bilaterală lucrător-angajat. Așadar, directiva ar uh, priva concedierii, ci de a stabili drepturi pentru toți lucrătorii. Iar articolul 17 tot, tocmai asta face atunci când drepturile sunt. O observație finală. Da, într-adevăr, există prevederi în uh, uh prevăzând uh, obligativitatea angajatorului de a răspunde în scris Observațiile dumneavoastră sunt binevenite și am directiva în acest mandat și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu comisia dumneavoastră pentru a avea un grad mai înalt de protecție legislației. Ca reacție la observațiile noastre. Dumneavoastră puteți începe cine dorește. Puteți alege cine dorește să înceapă. Mult. Firește. Dar eu am vorbit despre două hotărâri. Una dintre ele este din 1986 și se referă la libera circulație a lucrătorilor. Deci este cu totul alt domeniu. Acum este vorba despre dreptul contractual și nu despre libera circulație a lucrătorilor. Tiza astfel de reguli. Iar cealaltă hotărâre se referă la relația între o călugăriță și un ordin religios, deci nu cred că, un ordin monastic, deci nu cred că era relevantă. Deci nu cred că putem să creăm o singură definiție pe baza acestor două. Există sute de hotărâri juridice uh, care tratează acest subiect. Deci știm cum, uh, care ar fi statutul jurnaliștilor, persoanelor care lucrează în publicitate, agenților de asigurări, uh, IT-știlor, liber profesioniștiu. Și acum, iată, creăm o definiție nouă care eu cred că va duce la incertitudine juridică și la foarte multe probleme în practică. Mulțumesc! Thank you very much. I will start by, uh ieri care să se concentreze pe actualizarea informațiilor date angajaților și am vorbit și despre câteva exemple, uh, aspecte care pot să fie actualizate și acestea vor fi clare din punct de vedere juridic, nu neclare, ca în propunerea prin, activează prin platforme sau on demand, la cerere. Eu în prezentarea mea am spus că ne-a surprins propunerea comisiei pentru că acoperă și angajații bine plătiți în anumite state membre din cauza proastei funcționări a pieței muncii sau lipsei azilelor pot fi probleme, dar în multe state membre munca aceasta uh, prin platforme nu reprezintă o muncă precară. Există, uh, nu poți să ai mai mult de două sau trei contracte fixe, cu program fix. Deci există reguli complete, convenite între noi, Așadar, dacă comisia dorea să, schimba, să schimbe ceva, ar fi trebuit să vadă acordul nostru. Uh, termen de 9 luni pentru negociere, dar în realitate termenul poate să fie și o lună. Chiar și, noi, ca, și pentru noi ca parteneri social poate să fie foarte greu. Să ne întoarcem la definiție. Ca reacție la întrebarea domnului Javi Lopez, am stabilit că trebuie să se hotărească la nivel național. Partenerii sociali din Danemarca au uh, făcut un acord pilot referitor la platforme și acum există reguli cu privire la uh, persoanele care sunt considerate lucrători și persoanele care sunt considerate liber profesioniști. Deci acest lucru este reglementat de REN și nu cu legislație făcută din zbor, pentru că dacă nu o să înghețăm uh, ce se întâmplă în practică și vom avea o piață a muncii neprevizibilă. Ați vorbit uh, ce se întâmplă în practică și vom avea o piață a muncii neprevizibilă. Ați vorbit despre posibilitatea statelor membre de a face o derogare pentru um, lucrătorii ocazionali. Există într-adevăr probleme în statele membre. În acest caz, Comisia ar fi trebuit să uh, abordeze aceste state membre și să le spună să corecteze situația. Pe măsură ce se dezvoltă piața muncii, vor apărea noi forme de muncă ocazională. Deci, trebuie să ne asigurăm că lucrurile nu sunt prea restrictive, dar să existe și o acoperire acolo unde aceasta este logic să existe. Deci, Putem avea un, un proces la nivel european, dar odată ce ai o directivă, nu mai poți să schimbi nimic. Mulțumesc! Felul în care este reprezentată aceasta, acoperit aceasta în directivă. Da, trebuie inclusă această muncă în câmpul de articolul 8. E foarte important pentru noi. un angajator nu poate să interzică, să-i interzic pentru a putea să trăiești, trebuie să poți avea, din nefericire, a noastră. Dorim să o facem mai flexibil, astfel încât să se deschidă posibilitatea pentru negocieri colective la orice nivel, în funcție de statul meu. Formularele menționate partenerii sociali nu pot ei să propună împreună de sus. Ar fi de asemenea foarte util dacă vor exista aceste tipizate ca ele să fie fiecare cu responsabilitățile aferente. Deci, dorim acest lucru. dar angajatorul trebuie să ia seama. De aceea și uh, posibilitatea de trecere de la instabil la stabil. Lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea de a solicita. Da, Enrique a cerut cuvântul. Gracias, señora presidenta. Da, Enrique a cerut cuvântul. Gracias, señora presidente. Și, și raportorul din umbră, care este singurul care a mai rămas în sală, cel socialist, voi vorbi în limba spaniolă în legătură cu câteva comisii care au, concepte care au fost abordate aici. Aici nu facem o negociere, aici eh, vrem